Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą specjalnego efektu, jeśli chodzi o. Nu cred că trebuie să așteptăm să vină și alți colegi. Așa că o parte din deputați vor pleca spre Vietnam și se pregătesc de călătorie deci nu vor putea participa toți la întâlnirea din această după-amiază. Stimați colegi, avem un subiect pe ordinea de zi, schimb de vederi cu reprezentanții Comisiei Europene privind perspectiva uh, pieței zahărului. De anul trecut, prețurile la zahăr au scăzut și reprezentanții acestui sector economic se tem de eh, continuarea eh, scăderii prețurilor eh, până în 2017. Deci, membrii ai comisiei au recomandat prezentarea unei informații privind situația pe această piață și perspective pentru piața zahărului în general. Îi voi da cuvântul domnului Jean-Jacques Jafrello, care este membru al uh, direcției Digi Agri. Vă rugăm să uh, ne faceți prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să examinăm situația pe piață și după aceea să privim și spre viitor la perspectivele pe care grupul de experți în domeniul zahărului, uh, care în, uh, la solicitarea comisarului au pregătit un studiu. Înțeleg de ce ați dorit să avem această dezbatere în această după-amiază. Situația pe piața mondială este foarte grea. Pentru al cincelea an consecutiv există un surplus de producție și uh, stocul a crescut de la un an la altul. Rezultatul a fost căderea prețurilor uh, de, până la uh, 320 uh, de euro pe tona de zahăr. Recolta pentru 2014 a fost de asemenea ă, foarte abundentă, 19,4 milioane de tone și ă, a fost o cifră ă, pe care nu am putut să o prevedem datorită condițiilor climatice foarte favorabile. Deci dacă ne gândim la cota care a fost fixată de 13,5 milioane de tone, eh, veți înțelege că operatorii acum trebuie să găsească eh, piață suplimentară pentru 6,5 milioane de tone care au depășit cota și dacă nu se găsesc aceste debușei, atunci eh, cantitatea care rămâne va fi reportată pentru campania următoare. Aceasta este situația, domnule președinte, care în clipa de față creează o presiune enormă asupra pieței, pentru că se vorbește de eh, două milioane și jumătate de tone care eh, au fost reportate deja și vor fi reportate pentru perioada următoare. Această situație a dus la eh, prețurile scăzute, cele mai scăzute din anii 80 încoace, pentru că în aprilie 2015 a fost uh, vorba de 417 uh, uh, pe tonă. Deci cei care sunt cultivatori ai sfeclei de zahăr au reacționat deja la acest excedent au uh, redus suprafețele cultivate cu 15%, iar acest uh, procentaj este enorm, pentru că ne, dacă ne gândim ce înseamnă asta pentru producție, producția ar putea să scadă cu 3 milioane de tone. Deci, uh, până la urmă, la 16 milioane de tone. Deci, dacă dacă se va ajunge la o producție de 17 milioane de tone um, ca uh, cifră stabilă pentru anii următori, înseamnă că vom avea nevoie de importuri uh, între uh, consum și producție. Dar prețurile pe piețele europene sunt foarte mici și, ca atare, importul nu se poate concretiza. Și din această cauză, stocul care există în Uniunea Europeană nu va fi, mai fi, nu va fi la finele campaniei decât de un milion de tone. Deci va fi un stoc uh, mic în istoria recentă în acest sector. În aceste condiții, nu cred că are rost să vorbim despre un stocaj privat. Pe de altă parte, Comisia intenționează să adopte cât mai uh, repede cu putință. O primă tranșă de export uh, de zahăr uh, în campania 2015-2016. Comisia de specialitate pentru zahăr va fi anunțată săptămâna uh, viitoare și probabil că va și vota prima tranșă de export astfel încât că de la, uh, de la 1 octombrie 2015 să înceapă tranșele de export prevăzute. Nu putem să facem o proiecție spre viitor fără să analizăm evoluțiile recente în acest sector. Începând cu 2006 până în prezent pentru că practic au fost câteva decenii fără schimbări semnificative în politica noastră în domeniul zahărului ne gândim acum la perioada 2006-2010 în mod special. Deci, este vorba despre uh, demersuri care se înscriu în cadrul general al reformei uh, politicii agricole comune. Uh, situațiile legate de această cotă nu constituie un fenomen izolat sectorul uh, zahăr este de fapt ultimul sector din uh, cele agricole care au avut de suferit în urma cotelor stabilite. Deci, este nevoie de o perioadă de adaptare prelungită uh, până în perioada 2017, până când regimul cotelor se va încheia. Deci, s-a creat un fond, pe, fond pe, din care prevede 6 milioane de euro pentru restructurarea acestui sector și pentru a-l transforma într-unul mai competitiv. Uniunea Europeană și-a deschis larg frontierele uh, pentru importul de zahăr uh, în țările uh, mai sărace iar noi acum nu avem posibilitatea să exportăm la fel de mult uh, ca în trecut. Deci, exportul a scăzut și tocmai de aceea trebuie să încercăm să reacționăm într-un fel. Aș sublinia că este nevoie de o restructurare majoră pentru că am avut 184 de fabrici de zahăr înainte de reformă, acum au rămas 102 plus 4 fabrici în România și 3 în Croația. Deci este o reducere a capacităților de producție de peste 40% și, în mod evident, sectorul a pierdut locuri de muncă în clipa de față au rămas uh, am pierdut 20 de mii de uh, locuri de muncă în acest sector. Tocmai de aceea este nevoie de o reformă majoră rafinarea și rafinările zahărului uh, ar trebui să profite de această perioadă pentru a-și mări capacitatea de rafinare. Ar trebui ca de la 2 milioane să se ajungă la 4 milioane de tone. Iar acest proces de rafinare s-a dezvoltat mai ales în zone mai îndepărtate de cele în care se cultivă specla de zahăr, deci într-un fel la zonele marginale ale Uniunii. Este vorba de 404 de euro pe tonă, cum spuneam, prețul, iar prețul uh, pe piața mondială uh, nu se compară de fapt uh, prețul din piața europeană cu prețul pe plan mondial. Este o diferență de trei ori. Ca atare trebuie să încercăm să facem piața europeană mai atractivă pentru importatori și pentru exportatorii înspre Uniunea Europeană. Subliniind necesitatea de a uh, trece la transformări uh, din, 2006 încoace și mai ales din 13 încoace. Avem un sector al zahărului care este cu adevărat competitiv din punctul nostru de vedere, care este capabil să facă față provocărilor uh, pe care frontierele deschise uh, spre uh, export le creează spre țările mai sărace. chiar dacă dreptul de import a fost menținut pentru alte țări și pentru statele A.G.P. din 2009 încoace, Uniunea Europeană a, și-a deschis treptat piața în baza unor acorduri bilaterale cu țările producătoare de zahăr, ca cele din America Centrală și uh, cele din uh, America de Sud sau altele care sunt mai apropiate de noi, cum sunt Ucraina, Moldova și Georgia. Și aș spune că există și alte acorduri de liber schimb care se află în pregătire, și probabil că vor fi finalizate într-o perioadă imediat următoare. Deci, în momentul în care se va încheia sistemul cotelor, odată cu uh, dereglementarea pieței, uh, aș spune că nu ne vom confrunta cu o dispariție a ă, gestionării pieței zahărului. Va rămâne în continuare o reglementare, dar se vor schimba bazele pentru această organizație comună a pieței care va propune un acord între cultivatori și industrie. Și va exista și posibilitatea de partea noastră să activăm instrumentele de susținere a sectorului, cum se află stocarea privată, de pildă, dacă va fi necesar, sau, de asemenea, restituiri în cazul exportului. Deci, domnule președinte, aceste măsuri constituie un fel de plasă de siguranță pentru sector chiar și după anul 2017 și vorbim despre o legislație și pentru perioada de după 2017 avem proiecte care se referă de pildă la stocarea privată în viitor. Iar în grupul care discută aceste proiecte, Parlamentul este invitat să trimită reprezentanți. Deci, acum mă voi referi la ceea ce face Comisia pentru a pregăti situația de după 2017 și acesta este obiectul activității grupului de expert care uh, a fost uh, înființat de către comisarul Hogan. Raporté à M. Hogan de le, de le conseiller sur euh, les. În legătură cu măsurile de luat pentru a asigura um, o cât mai bună informare a actorilor interesați. domnul Hogan a luat câteva măsuri pentru ca aceștia să poată lua cele mai bune decizii posibile. Vom încerca să ameliorăm informațiile disponibile pe piață, chiar dacă ambițiile noastre trebuie să fie limitate de faptul că există un număr limitat de întreprinderi. Um, uneori una singură în fiecare stat membru, așa că posibilitatea de a face publică informații foarte, informații foarte detaliate este limitată uh, din cauza limitelor legate de confidențialitate. Celălalt, celălaltă sarcină a grupului de experți este aceea de a examina dispozițiile reglementările care trebuie reținute pentru perioada de după abolirea cotelor. Adică trebuie să menținem sistemul observatorului prețurilor, cum și ce fel de date trebuie transmise comisiei cu obiectivul de a beneficia de o piață cât mai transparentă. Deci abia am început aceste discuții, dar totuși se degajează deja un anumit consens în legătură cu nevoia de a menține un uh, sistem uh, cu um, ale prețurilor uh, și nevoia de a controla producția și stocurile astfel sau de a, de a urmări, de a rămâne vigilenți în legătură cu acestea. După 2017, reforma în acest sector va fi încheiată. Și noi structuri mai competitive vor putea astfel să exprime întregul potențial pe care l-a câștigat acest sector pentru a se bucura de noile oportunități care apar odată cu suprimarea acestor limite ne-a export, pentru că dacă nu vor mai fi cote, nu va mai fi nevoie să facem distinție între uh, cantitățile din cotă de cele din afara cotelor. Deci restricțiile de până acum vor deveni uh, caduce. Și aceste oportunități vor exista pentru toți uh, actorii din domeniul zahărului și pe mine mă fac optimist în ceea ce privește pe producători, pe fabricanții de izoglucoză sau rafinăriile care vor avea acces fără cote și fără drepturi vamale la zahărul din țările ACP. Uh, și de aceea doresc să-mi încheie intervenția cu această notă de optimism. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și acum uh, dau cuvântul uh, primei noastre colege, šećerne repe iz Hrvatske i zbog industrije šećera u Hrvatskoj. Kao... Foarte pe scurt, aș să vorbesc despre industria zahărului în Croația. Așa cum a spus reprezentantul Comisiei, prețurile sunt scăzute. Prețurile continuă să scadă și astăzi au ajuns la 400 de euro pe tonă deci, prețurile au scăzut cu 44%, situația nu este durabilă pentru industria zahărului în Europa. Dar nu suferă doar industria, suferă și producătorii de pe urma acestei situații. În reforma sectorului zahărului a fost uh, făcută dar ar trebui să existe măsuri pentru situațiile de criză. mijloacele care există pentru situațiile de criză nu uh, sunt repartizate producției uh, de zahăr. De aceea, în acest sector, problemele vor continua, așa că doresc să să-l întreb reprezentantul uh, Comisiei dacă Comisia va activa aceste posibilități sau dacă în bugetul pentru 2016 sau 2017 vor fi folosite aceste fonduri pentru a ajuta sectorul zahărului, inclusiv pe producători, dar și pe cei care procesează zahărul. Mulțumesc! Pan poseł Marti. Monsieur le Président, merci. Domnule președinte, vă mulțumesc. Spune domnul Senra Rodriguez pentru inițiativa de a pune acest subiect pe ordinea de zi. Este important, într-adevăr, să obținem o serie de informații din partea Comisiei Europene în legătură cu piața zahărului. Am ascultat cu atenție prezentarea dumneavoastră o prezentare foarte detaliată, dar am totuși uh, impresia că v-ați limitat la producția de uh, zahăr din, uh, din sfeclă de zahăr. Eu vin de la Réunion, unde se produce zahăr din trestie de zahăr. Și în ceea ce privește viitorul producției din zahăr din trestie, ne punem anumite întrebări și um, de aceea am întrebări foarte precise mm, pe care doresc să vi le adresez ca să înțeleg dacă, în primul rând, în acest grup de experți v-ați gândit la această dimensiune, adică la producția de uh, zahăr din trestie de zahăr și care sunt perspectivele pentru după 2017 pentru acest uh, tip de zahăr. Toată lumea trebuie să fie conștient de dimensiunile problemei cu care ne confruntăm. Am doresc doar să vă dau câteva cifre. Producția de zahăr, din trestie de zahăr, nu reprezintă, de fapt, decât o parte infimă din producția de zahăr în Europa. Reprezintă aproximativ 500 de mii de tone de zahăr pe an, adică 3% din uh, producția europeană totală de zahăr. Și Uniunea Europeană care uh, produce 66% din uh, zahărul, din sfeclă de zahăr în lume, producția sa de zahăr din trestie reprezintă doar 500 de tone din cele 1, 9 uh, miliarde de tone produse în lume, adică 0,03% din producția mondială. De ce vă dau aceste cifre? Vi le dau pentru a arăta că cu 0,03% din producția mondială nu putem să destabilizăm piața europeană și piața mondială a zahărului. Și totuși, așa cum ați spus, am uh, fost și noi incluși uh, în reforma care a început în 2005 și care a fost confirmată recent. Nu vreau să revin în trecut până uh, în 2004, dar acum aș dori să vedem cum putem merge înainte și am două serii de întrebări um, pe care aș dori să vi le adresez. Um, o primă serie în legătură cu zahărurile speciale pe care le producem, care intră în concurență cu zahărul produs de anumite state care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană. Și aici permiteți-mi uh, să vă dau câteva cifre. Piața tipului de zahăr special reprezintă 250.000 de tone la nivel european, adică mai puțin de 1,5% din piața europeană a zahărului. Și această piață, după cum știți, este deschisă țărilor terțe în proporție de 50% este zahăr din țările ACP și uh, Asia Pacific, care intră fără limite și sau drepturi vamale pe piață. Această concurență este reală, uh, e din ce în ce mai acerbă și Uniunea Europeană multiplică acordurile de liber schimb, unele au fost deja încheiate, altele sunt în curs de negociere cu țări cu costuri de producție foarte scăzute și cu care este foarte greu pentru noi să intrăm în concurență. Și aceasta este o problemă reală pentru producția de trestie de zahăr în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene și în Réunion. De aceea, eu cred că e nevoie și doresc să vă comunic acest lucru. E cu adevărat nevoie ca aceste tipuri de zahăr special să fie excluse din acordurile de liber schimb uh, viitoare sau în curs de negociere. Mă gândesc la viitoarele acorduri cu Vietnamul, cu Thailanda, cu India. Sunt multe, nu le voi enumera toate aici dar știu că Comisia Europeană este mai degrabă împotriva unei decizii uh, de excepție de la acest uh, acordul de liber schimb. Ați vorbit despre un grup de experți care poate vor transmite anumite uh, puteți putem transmite anumite idei grupurilor de experți. De ce să nu propunem, de exemplu, o diferențiere în toate acordurile comerciale între, tipul, între tipurile de zahăr special și alte tipuri de zahăr, așa cum permite de altfel um, nomenclatura vamală. Cred că este o posibilitate, cred că ne putem gândi la ea și o a doua idee, să se introducă un principiu considerând că suma concesiilor acordate pentru zahărurile speciale să nu depășească 1,5% din totalitatea concesiilor acordate pentru toate tipurile de zahăr, adică în momentul în care Comisia negociază o concesie de 10.000 de tone Până la urmă, um, pentru zahărurile speciale uh, va fi vorba doar de 100 până la 150 de mii de tone. Îmi pare rău, sunt cu tehnice, dar e important ca Comisia să înțeleagă aceste propuneri și să și angajamentul că va orienta astfel negocierile, pentru că dacă nu, va fi foarte dificil ca această producție de teste de zahăr în regiunile noastre în care Uniunea Europeană a investit milioane de ani de zile, a modernizat uh, instrumentele de producție, uh, am uh, între 20 și 30 de mii de oameni depind direct de această producție care este principala sursă de export în Reunion și uh, s-ar, s-ar intra, s-ar, ne-am angajat pe o cale cu uh, un sfârșit incert. Apoi, în legătură cu zahărul brut rafinat și sfârșitul cotelor la zahăr, eu cred că poate ar fi bine ca Comisia Agri și Comisia Europeană să se gândească la măsuri care să fie compatibile de această dată cu reforma și care să permită totuși să se atenueze consecințele pentru cultivatori. Mulțumesc. Deci aștept răspuns cu interes din partea Comisiei. Prosiłbym, abyśmy nie występowali dłużej niż Komisja, bo to już wtedy będzie problem. Deci v-aș ruga să nu depășiți timpul pe care l-a ocupat Comisia, pentru că altfel va dura foarte mult. Président. Da, pe scurt, domnule președinte, voi încerca, dar uh, trebuie să recunoaștem, spune domnul Danton, că atunci când vorbim despre zahărul din trestie de zahăr aici, e vorba de teritorii europene atât de mici încât poate putem să le acordăm puțin timp din când în când. Eu voi vorbi despre zahărul din sfesie, sfeclă de zahăr. Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru um, prezentarea sa destul de clară. În momentul în care Parlamentul a negociat reforma PAC-ului, a trebuit să acceptăm ceea ce doreau Comisia și Consiliul și anume să ieșim dintr-o situație de piață încadrată, limitată și controlată din sistemul existent de mult până în 2017, dar nu ne-am gândit că condițiile meteo vor fi așa cum au fost, atât de favorabile unei producții atât de mari. Deci deja oamenii au impresia că sunt în faza de după cote, deși încă suntem în sistemul cotelor. Mi s-a vorbit despre 19,4 tone produse în 2014, dar nu s-a vorbit despre cantitățile de zahăr importate. Avem o serie de convenții și acorduri internaționale care înseamnă că importăm zahăr rafinat sau brut în Uniunea Europeană, dar mă întreb dacă n-am importat poate mai mult decât eram obligați să importăm conform acordurilor? Aceasta e prima întrebare pe care vreau să o pun. A doua întrebare se referă la situația negocierilor privind perioada de după cote. Am înțeles că pe aici pe acolo anumiți actori încearcă uh, să uh, obțină intervenția Direcției Generale a Concurenței pentru a aplica strict articolul 101 din tratat. Și cred că trebuie să amintim faptul că în negocierea PAC-ului am dorit să înscriem situații de după cote în lumea agricolă și în rândul dispozițiilor specifice uh, în domeniul dreptului concurenței. Și cred că Parlamentul va fi foarte atent ca acordul politic la care s-a ajuns în momentul reformei PAC-ului să fie respectate de toți partenerii și că unii nu vor să nu încerce să se sustragă acestui acord politic, încercând să caute ajutor în alte părți în comisie, oameni care, adevărul este, nu sunt întotdeauna de partea lumii agricole, chiar dacă săptămâna trecută la Strasburg Comisarul pentru Dreptul Concurenței a făcut dovadă de înțelegere față de poziția noastră. Bardzo dziękuję. Pan poseł Rebega. Da, mulțumesc mult, domnule. Este clar că industria zahărului în acest moment este într-o, la un moment de cotitură. Mulțumim Comisiei pentru prezentarea detaliată și statisticile pe care ni le-a dat, dar faptul că le spune ca și cum industria a devenit mult mai sau prea competitivă și din cauza aceasta începem să pierdem, să închidem fabrici și să pierdem locuri de muncă, uh, ar trebui să, să ne afecteze. Uh, forța de muncă în, în acest sector uh, depășește 180.000 de oameni. Din 2006, din la începutul reformei, știți, cu, știți foarte bine că peste 80 de fabrici s-au închis la nivelul Uniunii Europene și s-au pierdut 20.000 de locuri de muncă, așa cum spunea și dumneavoastră. Ideea este că în momentul eliminării cotei la 2017, Uniunea Europeană va avea una dintre piețele de zahăr cele mai liberalizate din lume. Într-un context în care alte țări sprijină în mod activ sectoarele lor naționale și aici știți foarte bine țări ca India, Brazilia, Thailanda și altele susțin. Ce vom face uh, în acel moment? Ce, ce instrument de protecție a producătorilor și a industriei zahărului uh, s-a gândit Comisia să găsească la, uh, acea, la, la acel moment? Uh, Având în vedere că în ultimii doi ani de comercializare în regimul de cotă, sectorul a contribuit cu 320 de milioane de euro la bugetul de Uniune Europene, aceasta prin taxa de producție. Consider că aceste plăți ar putea fi utilizate pentru a aborda criza actuală de piață și ar putea proteja locurile de muncă directe și indirecte din sectorul zahărului, și, dar și investițiile realizate în această industrie. Uh, situația acestui sector a fost deja discutată în cadrul Consiliului Ministrilor din 26 ianuarie, unde de comun acord s-a creat uh, acest grup de experți pentru a identifica măsurile necesare de atenuare a impactului crizei. Uh, am avea niște, aș avea o propunere uh, în ceea ce privește următoarea întâlnire a, comisii, a grupului de, de experți. De fapt, sunt două, două propuneri. Să există o participare politică din partea statelor membre la nivelul Comitetului Special pentru Agricultură și nu doar participarea funcțională a ministerilor. Se pare că începe să fie o problemă de strategie politică. Și a, și a doua propunere ar fi, uh, nu credeți că este binevenită uh, și participarea părților interesate uh, din sectorul zahărului în, în lucrările grupului de experți? Stakeholderii au, au aceleași instrumente de, de a vedea criza așa cum o vedeți și dumneavoastră, numai că ei pun, pun problema Uh, din punct de vedere al celor care investesc și care oferă locurile de muncă. Cred că e foarte important de, de luat în considerare participarea stakeholders-ului la aceste discuții. Și aș încheia cu o notă personală că amintează de România. Dacă, în această, dacă această situație persistă, vom ajunge să închidem și cele patru fabrici de, care ne-au mai rămas uh, și să importăm zahărul din alte țări. Uh, este inadmisibil să ai pământul, să ai infrastructura deja creată și noi să importăm ceva ce putem să producem foarte ușor. Uh, și încă un lucru, de fapt ce facem aici? Închidem fabricile, eliminăm uh, locurile de muncă din acest sector, dar pe de altă parte ne străduim să construim prin rapoarte strategii de creare și de uh, a noi locuri de muncă. Eu vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare răspunsurile și poziția Comisiei. Ale cukier szkodzi zdrowiu. Pan poseł Agniu. Chairman, you haven't called my name, but the secretary has pointed to me, so may I speak? Da, nu m-ați arătat, dar aș vrea să iau cuvântul. Da. Deci eu vreau să spun că cultiv trestie de zahăr în Regatul Unit sfeclă de zahăr în Regatul Unit. În Regatul Unit, acum uh, așteptăm uh, o ofertă de contract din partea celor care deține monopolul pe piață. Sperăm că ne vor lăsa uh, să menținem prețurile pentru a păstra profitul. Problema pe care o avem este că alte bunuri ehm, au prețuri scăzute și e greu să treci să, la, la producția de eh, alte mărfuri. Dar sperăm că British Sugar, care deține poziția de monopol, ehm, se va comporta responsabil. Au fost două declarații în acest sens. a spus că ehm, există un excedent de 2 milioane de tone și apoi eh, s-a spus că nu se pot stoca. Și apoi s-a spus că declarația nu are prea mult sens și cred că sunt de acord de aici. Mă întreb dacă ar putea să ne, ne explice dacă există un surplus sau dacă nu. Poate a fost o problemă de interpretare, nu știu exact. Mai sunt uh, în sala eurodeputați din Finlanda, mă îndoiesc, pentru că asta este o țară care ar fi avut posibilitatea de a obține granturi pentru a uh, Aș rezolva problema industriei. Uh, aș vrea să întreb reprezentantul Comisiei dacă există planuri cu privire la Finlanda. Ați menționat uh, strategia post-2017. Bun, în momentul în care vor fi eliminate cotele, deci s-ar putea ajunge la un dezastru. Poate că va fi oportunitate pe de altă parte, însă din păcate Parlamentul European și Comisia au îngreunat lucrurile prin regula MISID, care va face accesul la piață mult mai grav, mult mai dificil. Nu vreau să zdrobesc planurile comisiei de fiecare dată, dar ei câteodată oferă și servicii utile și acum oferă la supravegherea prețurilor prin acel observator cred că este un serviciu destul de bun pe care l-ar putea face comisia. Și uh, uitați să producătorii IST produ- producătorii de drojdie în acest context există um, și o diferențiere între producătorii de zahăr direct și cei indirecți. Bun. Acum trecem la tresia de zahăr. Iar în Regatul Unit întotdeauna se importa foarte mult din statele AKP, AKP înainte de aderarea la Uniunea Europene și marea temere este că va deveni uh, o problemă pe piață pentru că uh, va exista acces nelimitat la materia primă, la trestie, și aceasta este până la urmă o problemă pe care Uniunea n-a rezolvat-o niciodată. Există o campanie în prezent, ce am citit în ziare, că ar trebui să citim, să, uh, e o campanie pro-zahăr și acolo se spunea că ar trebui să mâncăm cu toții ciocolată pentru a ne păstra sănătatea, a ne îmbunătăți sănătatea. Și acum trebuie să întreb Comisia, să care sunt opțiunile sănătoase și care sunt cele nesănătoase. Mulțumesc, domnule președinte. Monsieur le Président. Domnul Vazan. Mulțumesc, domnule președinte. Principala problemă uh, legată de uh, cota de zahăr, uh, dispariția cotei de zahăr în 2017 este legată de prețuri. Cred că um, concurența între statele membre producătoare de specle de zahăr va deveni mai acerbă și va exista și uh, o concurență în cadrul acordului TTIP, uh, concurență cu Statele Unite. Deci, trebuie să mă gândesc și la deciziile luate de guvernul uh, brazilian și de Statele Unite privind biocarburantul. Poate că trebuie să ne gândim că în Martinica și Guadalupa există economii care trebuie să fie protejate. Deci, eu cred că trebuie să avem în vedere această necesitate. Cred de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să uh, încerce să nu destabilizeze piața prin uh, prevederile pe care aceste acorduri internaționale le vor avea. Iar în ce privește agricultura franceză, cred că uh, Franța va dori să-și diversifice producția, inclusiv producția de etanol. Știți deja că s-a investit foarte mult în acest domeniu în Franța. Am o iară. Domnul Iar. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am uh, prelungit la un moment dat uh, prevederile cu încă doi ani pentru uh, piața agricolă pentru a încerca să devenim mai competitivi. Comisia ne-a transmis și o veste bună, dacă am înțeles bine, ne-a spus că acest uh, sector al zahărului a devenit mai competitiv. Dar nu știu uh, dacă există în continuare îngrijorări în momentul în care va dispărea cota uh, pentru zahăr, cum am putea să influențăm prețul la zahăr pe piața mondială. Întrebarea mea ar fi dacă există informații la nivelul comisiei legate de pregătirea Braziliei după 2017 să vină cu oferte de, la, de prețuri foarte mici la zahăr, pentru că asta ar putea să constituie o problemă pentru noi. Uh, eu cred că în ce privește costurile de producție, în clipa de față uh, am atins un nivel mondial. Aș vrea să primesc informații în acest sens însă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru contribuțiile la dezbaterea noastră, dar poate că vă amintiți și de discuțiile pe care le-am avut când am vorbit despre reforma pieței zahărului. Ar trebui să ne gândim uh, și să revedem acele documente din acele vremuri. Dar dacă nu ne amintim, cultivatorii de uh, sfeglă de zahăr cu siguranță își amintesc și uh, au o serie întreagă de întrebări. Uh, ce a fost uh, care au fost uh, pașii pe care i-am uh, făcut, ce a fost bine, ce nu, unde am greșit în reforma uh, din acest sector. Cred că dialogul cu producătorii de sfeclă de zahăr, într-adevăr, ar fi esențial. Și mă uit acum la reprezentanții Comisiei Europene pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate până acum. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Slamă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ar trebui uh, să aduc, poate, într-adevăr, câteva precizări. Situația actuală, care nu a fost prevăzută și care rezultă dintr-o anticipare a uh, cantității de zahăr care va fi transferată pentru anul viitor, această scădere a prețului care a atins un nivel istoric. Nu trebuie să ne facă să uităm că câțiva ani uh, uh, în urmă um, au fost ani excelenți și uh, prețul zahărului a fost de peste 500 de euro la tonă. Deci, au fost ani foarte buni, după aia un an mai prost, iar un an mai bun. Uh, asta este situația în agricultură, în toate domeniile culturilor agricole. Deci, nu trebuie neapărat să fim pesimiști pentru că a fost un an mai prost, care a urmat după trei ani excepționali. Sigur că este dificil să reacționăm față de situația actuală, pentru că instrumentele de care dispunem nu sunt adecvate pentru o reacție. De pildă, în stocarea privată. Condițiile care sunt uh, fixate prin regulament uh, nu uh, se regăsesc în clipa de față în realitate a limita importul este prețul de pe piața europeană care descurajează aceste importuri. Importurile noastre sunt mai slabe decât în anii precedenți. Din statele ACP există o reducere de 200 de mii de tone, mai puțin pentru cotele SXL e vorba de zero aici. Este vorba de 650.000 de tone care nu au intrat aici. Deci o reducere considerabilă a importurilor. E logic, pentru că prețurile nu sunt mulțumitoare și de aceea nu au loc importurile. Iar în ce privește cantitatea producției, sigur că este o scădere în bugetul european și acesta este deja afectat. Deci, nu este vorba de o rezervă pe care am putea să o folosim. Dacă vrem să creăm rezerve pentru sectorul zahărului, trebuie să atragem, uh, să transferăm bani din alte sectoare. Dar pentru asta nu există baza juridică. am uh, auzit de asemenea o pledoarie pentru teritoriile uh, cele mai îndepărtate. Da, uh, noi știm foarte bine că există preocupări și în alte servicii ale Comisiei pentru aceste teritorii. Noi urmărim uh, această producție care este în realitate o producție de nișă și uh, ea face obiectul negocierii uh, acordurilor bilaterale. Sigur că nu le excludem din negocieri. În ce privește un aspect de asemenea foarte important, pentru că reprezintă baza organizării comune a pieței după 2013. Deci, o organizare colectivă pentru consolidarea unui anume tip de producție. Acum ne referim la zahăr. Și a poziției producătorilor din acest sector este limpede că este vorba de uh, drept agricol și dacă este nevoie să îl interpretăm. Serviciile de specialitate ale Comisiei Agri eh, o fac deja. Dar sigur că și Curtea de Justiție interpretează aceste probleme care țin de legalitate se interpretează dispozițiile dreptului agricol, dar știu deja că direcția uh, pentru concurență pe piață urmărește de asemenea aceste prevederi și este legitim să uh, urmărească modul în care aceste dispoziții sunt aplicate. La modul general, în ce privește acordurile bilaterale, fie că este vorba de TTIP, fie că este vorba de alte acorduri de liber schimb, noi considerăm că sectorul zahărului este un sector sensibil și că trebuie în acest domeniu să luăm măsuri corespunzătoare acestui caracter specific pentru că va trebui să negociem cu țări care are o, au o politică ă, dezvoltată de protecție a acestui sector. Și ca atare, din punctul nostru de vedere, e clar că o tonă subvenționată într-un fel sau altul, o tonă de produs ă, nu va putea să aibă aceeași poziție pe piață ca un produs care nu a fost subvenționat. Să știți că nu sunt foarte neliniștit în uh, legătură cu ceea ce s-a spus uh, uh, planteurs de, de, de canne à sucre qui ne sont pas payés. Există uh, țări care subvenționează, dar uh, în uh, India, de pildă, există uh, milioane de rupii uh, care au fost investite uh, pentru uh, trestia de zahăr, dar dar există și probleme care uh, uh, constituie piedici în politici care nu sunt neapărat compatibile cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Și uh, nu duc la rezultatele scontate. La, la competitivitate. În ce privește competitivitatea sectorului zahărului în Uniunea Europeană uh, se bazează pe uh, mai multe componente. Este vorba despre productivitatea um, în activitatea cultivatorilor de sfeclă de zahăr, există un surplus de zahăr um, datorită unei foarte bune uh, producții pe suprafață cultivată. Uh, de asemenea, uh, sectorul industrial a cunoscut transformări considerabile și aici productivitatea a crescut. Perioada de transformare a seclei de zahăr în zahăr se prelungește, poate, în uh, termen calendaristic, uh, dar uh, pe de altă parte, este impresionant modul în care producția a fost modernizată și în rafinarea zahărului s-a investit mult în procesul de producție și aceste rafinări rafinării, fabrici de zahăr se află într-un fel de zonele marginale ale uh, Uniunii Europene. Dar demonstrează uh, demersuri de modernizare prin investiții în această industrie în comparație cu alte regiuni. A fost uh, citată Brazilia. Da, este importantă în acest domeniu, dar în Brazilia moneda se devalorizează continuu. Deci, ă, aceasta este bătălia prețurilor până la urmă și ă, cea de treia componentă a competitivității sectorului se bazează pe valoarea euro pe valoarea actuală a monedei unice, care de asemenea contribuie la competitivitate în sectorul zahărului. Noi ne-am uh, majorat exportul de uh, zahăr, uh, care face obiectul garanțiilor prin sistemul cotelor și competitivitatea sectorului nostru s-a îmbunătățit și eu cred că acest câștig în productivitate nu se va opri aici. Nici rezultatele în producția de sfeclă de zahăr nu se vor opri aici pentru că se investi se investește în cercetare în domeniu, s-a investit în industrie, deci noi obținem rezultate bune. Nu cred că lucrurile se vor bloca. Și mai rămâne un element care este defavorabil, nu l-am uh, invocat până acum. Este vorba de bioetanol. Acesta nu este favorizat din două puncte de vedere. Prețul uh, carburantului fosil este scăzut, iar bioetanolul depinde de reglementările uh, privind uh, incorporarea în uh, producția de energie. Domnule președinte, în esență, Trebuie să avem în vedere că anul prezent este dificil, dar urmează după câțiva ani care au fost foarte buni, iar performanțele pe care cultivatorii le-au realizat și eforturile întreprinse de industrie ne plasează pe o poziție foarte bună și nu sunt neliniștit nici în ce privește industria rafinării speclei de zahăr, Uh, care cu siguranță va avea o contribuție bună și pentru uh, oferta pentru statele mai puțin dezvoltate, pentru statele ACP. În, per total, sectorul mi se pare că va putea să valorifice toate oportunitățile pe care piața mondială le va oferi și în viitor și chiar și uh, Ă, după 2017. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Și încheiem atunci dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Nu știu dacă punctul meu de vedere și cunoștințele mele eh, privind sectorul zahărului eh, s-au aprofundat, dar să sperăm că viitorul va aduce vremuri mai bune. Și eh, în ce privește punctul 15 de pe ordinea de zi s-a încheiat. Aș vrea să vă întreb dacă uh, ați primit un document care a fost distribuit și electronic și în formă printată. Vă întreb dacă uh, aprobați uh, aceste opinii. Iar la punctul diverse, înainte de a încheia ședința. Aș vrea să fac un anunț în ce privește directiva 76 și 62, directivele uh, care au fost retrase, în ce privește uh, grăsimile uh, sintetice și de asemenea în ce privește industria zahărului. În mai, coordonatorii au decis ca propunerea Comisiei să fie adoptată fără amendamente în baza articolului 52 și uh, mie mi s-a uh, propus să uh, pregătesc uh, acest document. Deci în iulie voi prezenta un raport. Întâlnirea din iulie va fi ultima întâlnire înainte de vacanța de vară și va avea loc pe 15 și 16 iulie. Există comentarii, observații? Dacă nu, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare. Închidem ședința.